Ja, guten Tag. Bună ziua, dragi colegi. Hi, good afternoon. If you allow, I would like to start the meeting. Dacă îmi dați voie, vom începe reuniunea de astăzi. Herzlich willkommen zur Bun venit la reuniunea Comisiei pentru Control Bugetar. Trecem la ordinea de zi. Nu mi-au fost semnalate dorințe de modificări. Se adoptă ca atare. La punctul 2 aș dori să vă atrag atenția asupra uh, Cont News, unde sunt enumerate limbile în care este disponibilă interpretarea și, ca de obicei, uh, Ședința este transmisă pe internet. Vă rog să vă pregătiți cartele de vot electronice și dacă nu le aveți uh, la dumneavoastră, faceți în așa fel încât să le primiți. La punctul 3 vă prezint uh, procesele verbale din reuniunile din ianuarie și februarie și, ca de obicei, se consideră adoptate dacă nu există obiecții până la finele reuniunii de astăzi. Ajungem acum la punctul 4, la vot. Începem cu Începem așadar cu amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem acum la votul cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. N-am încă un rezultat. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, foarte frumos. Ajungem acum la rezoluție. Nu, asta era degrevarea de gestiune și acum uh, votul. La amendamentul 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aici uh, ajungem la închiderea conturilor. Se întâmplă automatic. Trecem la punctul 3, la rezoluție și începem cu amendamentul 5 pentru. Împotrivă, țineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă. Putem verifica amendamentul 6, vă rog. Două cartele de vot nu participă încă. Bun. Ți-a închis votul. Cred că se adoptă. Cu un vot diferență. șapte pentru, împotrivă, abțineri.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 S-a încheiat verificarea. Se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Haideți să verificăm totuși 50. Cinci cartele n-au votat încă pe aici. Se închide verificarea. Respins. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la comisiile DV1 pentru, pentru împotrivă se adoptă, DV2 pe, este acoperit, DV3 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV4 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV5 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV6 pentru împotriva DV6 încă o dată pentru împotriva abțineri, respins. Dar haideți să verificăm DV6. S-a încheiat verificarea. Respins. DV7 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată DV7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. DV8 pentru, împotrivă, DV8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem acum la votul final. Pentru a avea rezoluție, vot electronic, s-a deschis votul, vot cu apel nominal. Ja, die Abstimmung ist beendet. S-a închis votul și se adoptă cu 17 voturi pentru. Felicitări raportoare. Am ajuns la finalul primului vot a mers bine, deși nu înțeleg de ce colegii de la SID n-au prea participat. Trecem acum la Parlament. Derek Vaughan este raportor, dacă dorește să intervine, îl întreb. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare și sper de asemenea că uh, vor da curs recomandărilor mele de vot pentru că sunt foarte rezonabile nu astăzi. Vă înțelegem dorința pentru că majoritatea și-o exprimă. Doamna Ayala, vă rog. Sunt perfect de acord cu domnul Von și aș vrea să vă atrag atenția asupra următorilor aspecte. Versiunea în limba spaniolă este problematică, mai ales uh, în ceea ce privește asistenții. Noi folosim mai degrabă autorizați și nu acreditați. Plus că la un amendament 138 uh, uh, se vorbește despre membrii interni, ca și cum ar fi eurodeputați, dar este vorba despre membrii um, aflați în training, stagiari. Deci această eroare de traducere poate să genereze confuzie pe subiecte importante, mai ales uh, în Parlament. Vă mulțumim pentru această remarcă. Trecem acum la vot. Amendamentul 1 și 2 împreună pentru împotriva abțineri respins. Trecem la descărcare. Acum vot electronic cu apel nominal să deschizi votul. S-a închis votul. 21 cu un vot împotrivă. Se acordă așadar descărcarea de gestiune. Trecem la rezoluție. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă abține respins. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 4. S-a încheiat verificarea. Se adoptă. 5 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, <coughs> se adoptă. 10 pentru, împotriva abțineri, <coughs> respins. 11 este compatibil pentru, împotriva abțineri, respins. 12. <clears throat> Compatibil pentru împotriva abțineri respins. 13 <clears throat> pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, e caduc, 16 pentru, împotriva abțineri respins, 17 cu amendament oral, nu există obiecții pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri respinsă, 20 pentru, împotriva abțineri respins, 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru, Ba nu, e duc 23 pentru, împotriva abțineri. Respins 24 pentru, împotriva abțineri. Respins 25 pe două părți. Prima parte pentru, împotriva. Haideți să verificăm prima parte de la amendamentul 25. S-a încheiat verificarea. Respins la egalitate de voturi. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, probabil aceeași majoritate. Haideți totuși să constatăm partea a doua, să o verificăm de la 25. S-a închis votul, se adoptă. 26 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 pe trei părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri respinsă. Partea a treia pentru, împotriva abțineri respinsă. 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Dar dacă doriți, verificăm. S-a închis verificarea, se adoptă 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru,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 Deci nu vot pe părți, pe, pe ansamblu pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 132 e caduc, 40 pentru, împotriva abțineri respins, 41 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 1 pentru, <clears throat> împotriva abțineri. Haideți să verificăm compromisul cu numărul 1. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru. împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru. Și 113 împreună pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Verificăm amendamentul 50. S-a încheiat votul, se adoptă cu 12 la 10. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 cu amendamentul alt, nu există obiecții pentru, împotrivă, abțineri, Putem verifica 54 cu amendamentul oral. S-a închis votul, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55, doriți să verificăm. S-a închis votul se adoptă, îmi cer scuze. 5-6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56. 56. Verificăm, mie mi s-a părut clară majoritatea. S-a închis votul, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Prima parte, partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru, mai nu e caduc, 60 e compatibil pentru, împotriva abțineri. Putem verifica 60. S-a închis verificarea, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri. 66 trebuie verificat, pentru că n-a fost clar. S-a închis votul, se adoptă. Îmi cer scuze, spune președința. 67 caduc, 68 pe două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. 69 e caduc, 70 pentru, împotriva abțineri, respins. 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 72 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 74 mie caduc. 73 pentru, împotriva abțineri, respins. 75 <clears throat> pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 76, da, tocmai l-am avut, 77 pentru, împotrivă. A... Haideți să verificăm 77. Mi-a respins clar, se pare acum. 78 pentru, împotrivă, abține, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abține, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 83, cred că e respins, da. Respins, mulțumesc. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 e caduc, 86 pentru, împotrivă, abține, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 87. S-a închis votul. Se adoptă. 88 pentru, compatibil cu 86 și 87. Deci 88 pentru, împotrivă, abțineri. Deci încă o dată, pentru la 88, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 88. Es ist angenommen. Se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abține, respins. 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 91 pentru, împotriva abțineri respins. 92 pentru, împotriva abțineri. Hmm. Verificăm 92. Se adoptă. 93 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă abțineri. Putem verifica 96? Se adoptă, îmi cer scuze, 97 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 98 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 100 pentru, împotriva abțineri respins. Avem amendamentul 101 pe 9 părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a treia pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a patra pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a cincea pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Partea 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. La partea 6 se pare că nu votăm. De ce nu? Întreabă președinta. Pentru că e deja acoperit. Partea 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Partea 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Partea 10, deci mai continuă, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea 11, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri se adoptă, aș zice eu, dar verificăm 103.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 se obiectează față de amendamentul oral pentru, împotrivă, abține, respins. Deci, pe text original, nu? E, textul original e respins. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 113 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 115 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 116 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 120 pentru. Împotriva abțineri. Putem verifica 120? S-a închis votul, se adoptă. 117. E caduc 121 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 122 pentru, împotriva abțineri. Respins 123 pentru, împotriva abțineri. Respins 124 pentru, împotriva abțineri. Respins. Compromisul 5 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 125 pentru. Da, nu, și asta e caduc. 129 pentru. Împotriva abțineri respins. 130 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 131 pe două părți, prima parte pentru. Împotriva abțineri putem verifica. 131 prima parte. Antrag ist beendet. Das ist abgelehnt. S-a închis votul, se respinge. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, respinsă. 133, pentru, împotriva, abțineri, respins. 134, pentru, împotriva, abțineri, cred că e respins. Haideți să verificăm, 134. mi a respins, da. 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica prima parte de la 136. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Compromisul 6 pentru, împotriva abține se adoptă, 138 e caduc, 140 pentru, împotriva abțineri respins, 141 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 142 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 143 pentru, împotriva abțineri se adoptă 144 pentru, împotriva abțineri respins 145 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 150 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 156 pentru. Împotriva abțineri respins. 158 pentru. Împotrivă. Putem verifica. 158. S-a închis votul se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 163. S-a închis votul. Respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 165 pentru, împotriva abțineri respins, 166 pentru, împotriva abțineri respins, 168 pentru, împotriva abțineri respins, compromisul 8 pentru, împotriva abțineri. <clears throat> Se adoptă. Verificăm compromisul 8. Se adoptă. 178 pentru, împotriva abțineri respins. 179 pentru, împotriva putem verifica 179 S-a închis votul, se adoptă. Cer scuze, spune președinte. 180 pentru, împotriva abține se adoptă, 181 pentru, împotriva abțineri respins. 182 pentru împotriva abțineri. Putem verifica 182. S-a închis votul și se adoptă. 183 pentru împotriva abțineri se adoptă. 184 pentru împotriva abțineri se adoptă. 185 pentru împotriva abțineri se adoptă. 186 e caduc, 187 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 188 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 189 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 190 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 191 pentru, împotriva Abțineri se adoptă. 192 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 193 e caduc. 194 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 195 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 196 pentru, împotriva abțineri se adoptă 197 pentru, împotriva abțineri se adoptă 198 pentru, împotriva abțineri respins, 199 pentru, împotriva abțineri respins, 200 pentru, împotriva abțineri respins, 201 retras, 202 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 203 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 204 pentru, împotriva. Putem verifica 204. S-a închis votul. Se adoptă 205 pentru, împotriva abțineri respins, 206 pentru, împotriva abțineri. Putem verifica 206? S-a închis votul. Se adoptă 207 pentru, împotriva abțineri respins, 208 pentru, împotriva abțineri respins. 209 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 210 pentru, împotriva abțineri respins. 211 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 212 pentru, împotriva abțineri respins. 213 pentru, împotriva abțineri Haideți să verificăm și 213. Respins la același număr de voturi. Ajungem acum la votul final. Vot cu apel nominal, vot pentru a avea rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul, la 19 la 3, ra felicitări raportorului. Bun. Damit sind wir am Ende der Abstimmungen. Die Am ajuns uh, la finalul votului. Agențiile se votează mâine. Thank you. For the coordinators, for the coordinators we start when we are ready. Pentru coordonatori, începem uh, imediat, deoarece da. avem... Ah. Pentru coordonatori începem imediat, mai avem câteva puncte între. Ja, damit wir kommen zum Sonderbericht. Trecem acum la raportul special cu numărul 5 pe 218 energii din resurse regenerabile pentru o dezvoltare rurală durabile. Doamna Kadenbach este raportoare, raportorul din partea Curții de Conturi este domnul Ierep, pe care îl salut și căruia îi dau imediat cuvântul de îndată ce se face liniște în sală. Vă rog. Please. Let's do, let's do our business. Please. Yeah. Yeah. Let's do our business. Haideți să încercăm să ne facem treaba. Repite. Câteva prezentări scurte, deci domnul Iere, vă rog. Thank you, Madam Chair. Honorable members of the committee. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, membri ai Comisiei. Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă prezenta concluziile raportului special uh, Energie din surse regenerabile pentru dezvoltare rurală durabilă. Sinergiile posibile sunt considerabile, dar rămân în mare parte nevalorificate. Energia regenerabilă este cea generată de surse um, care uh, se uh, reîncarcă pe durata unei uh, vieți umane. Aceste surse de energie au tot sporit în Europeană, însă mai e nevoie de eforturi suplimentare dacă e ca obiectivele pentru energie regenerabilă de 20% din consumul final de energie ale Uniunii Europene să fie atins. Până în, do- până în 2030 ar trebui să ajungem până la 27% din energia uh, produsă fiind energie re- regenerabilă. Trebuie să ne reducem și gazele cu efect de seră pentru a putea respecta acordul de la uh, Paris uh, cu la schimbarea climatică în 2015. Mai multe state europene uh, Uh, au programe care să stimuleze uh, producția de energie regenerabilă. O sursă de uh, finanțare este Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Noi am analizat legătura dintre dezvoltarea rurală și energia regenerabilă și am analizat politica și cadrul de politici al Uniunii Europene pentru energia regenerabilă per ansamblu și apoi modul cum acesta a integrat aspecte specifice ce, ce țin de dezvoltarea rurală. Noi conchidem că există potențiale sinergii între politica de energie uh, regenerabilă și uh, Fondul European pentru Dezvoltare Agricolă pentru a putea susține o dezvoltare rurală durabilă. Însă aceste sinergii uh, încă nu au fost atinse ne-am dat seama că sunt anumite instrumente care sunt propuse prin noul cadru pentru energie regenerabilă, care au potențialul de a îmbunătăți situația. Însă, nici uh, cadrul actual, nici cel propus uh, pentru energie regenerabilă nu uh, vin cu o bază pentru a proteja zonele rurale așa cum trebuie, împotriva unor riscuri de mediu sau socioeconomice. Prin urmare, nici potențialul lor nu este exploatat pentru dezvoltare durabilă de acum înainte. Firește, uh, se poate găsi un rol uh, pentru dezvoltarea rurală în conexiune cu uh, obiectivele legate de energie regenerabilă, însă totul ar trebui să vină în completarea politicilor pentru zone rurale pe care le are Uniunea Europeană. Mai mult de atât, Comisia nu ne-a oferit clarificări sub, suficiente sau orientări din această perspectivă. Nu ne-a spus nici cum FARD ar trebui să suplimenteze uh, măsurile de finanțare existente la nivel european și național. Prin urmare, majoritatea statelor membre pe care le-am vizitat nu au făcut o prioritate prin aceste proiecte de energie regenerabilă, care și-ar putea aduce contribuție la o dezvoltare rurală durabilă. Până în octombrie 2017, adică la patru ani după începutul actualului cadru financiar multianual, doar 5% dintre um, fondurile din uh, zona de interes 5C au fost folosite. Mai mult de atât, Comisia nu are informații cuprinzătoare cu privire la FRD și cu cheltuielile uh, legate de um, dezvoltarea uh, surselor de energie alternativă în zonele rurale. Nu înțelegem nici cum se integrează toate acestea în uh, cheltuielile uh, de ansamblu ale Uniunii Europene legate de uh, energia regenerabilă. Haideți să vedem ce s-a făcut cu banii cheltuiți însă. În ciuda anumitor îmbunătățiri uh, în față de perioada de programare anterioară, Există încă anumite neajunsuri, mai ales din cauza exercițiului de uh, programare și din cauza uh, domeniului de aplicare restricționat uh, al majorității indicatorilor. Majoritatea proiectelor pe care le-am auditat au inclus și investitori, terțe părți care au venit cu fonduri pentru energie regenerabilă. Și de multe ori, deținătorii proiectului au produs energie doar pentru uz propriu a existat uh, un impact uh, economic pozitiv asupra uh, mediului și asupra dezvoltării rurale. Însă există neajunsuri în procesul de selecție al statelor membre care au dus și la o problemă cu finanțarea proiectelor care aduceau beneficii doar pentru proprietarii proiectului, dar au avut un impact de asemenea și asupra zonelor rurale. În baza acestor rezultate facem următoarele recomandări atunci când gândim noua politică pentru energie regenerabilă, Comisia și statele membre ar trebui să țină cont de uh, circumstanțele și nevoile uh, zonelor rurale, mai ales atunci când uh, se gândesc planurile integrate de dezvoltare rurală și de dezvoltare a energiilor alternative. Împreună cu colegiuitorii, Comisia ar trebui să gândească noul cadru pentru bioenergie, astfel încât să ofere mai multe garanții împotriva suselor surselor uh, nedurabile pentru biomasă. Comisia trebuie să specifice scopul uh, și modul în care FRD ar putea interveni în uh, finanțarea pentru energie regenerabilă, iar statele membre trebuie să ofere informații pertinente în legătură cu proiecte legate de energia regenerabilă prin rapoartele lor anuale de implementare iar Comisia ar trebui să consolideze împreună cu statele membre nevoia de a avea uh, criterii de selecție adecvate pentru a oferi uh, sprijin doar uh, proiectelor de energie regenerabilă durabile care să ofere beneficii și pentru zonele rurale. Mulțumesc și sunt gata să vă răspund la întrebări dacă veți avea. Mulțumesc foarte mult. Este un raport foarte important pentru că iată, ne, pun, ne aduce în centru celor care de fapt ar trebui să se întâmple în zona rurală. De la Digi Agri, doamnei Hoffman, îi dau acum cuvântul, vă rog. Yeah, thanks very much, Madam Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc pentru ocazia de a schimba opinie în legătură cu acest raport special al Curții de Conturi Europene. Uh, este vorba de raportul legat de energia din surse regenerabile pentru dezvoltare rurală durabilă. Noi, uh, Comisia, salutăm acest uh, raport uh, special. Pe fond am acceptat recomandările, deși sunt câteva puncte unde nu putem să vedem exact cum vom aborda toate aceste puncte în legislație, în mod concret, pentru perioada după 2020. O parte dintre recomandări deja au fost rezolvate. Acum, în legătură cu câteva aspecte aduse în discuție de Curtea de Conturi, eh, aș dori să fac niște observații. Mai întâi, eh, în ceea ce privește directiva cu privire la energia regenerabilă. Această directivă uh, Uh, lasă suficientă libertate statelor membre legate de modul în care pot fi atinse obiectivele și inclusiv în ceea ce privește promovarea uh, dezvoltării energiei regenerabile în zonele rurale. De asemenea, Comisia consideră că uh, Cadrul actual de durabilitate pentru bioenergie a fost eficient, căci s-a evitat un impact direct asupra mediului. S-au adoptat măsuri suplimentare în 2015 pentru a aborda uh, posibilele uh, consecințe indirecte. Uh, propunerea de reformare a Comisiei pentru uh, Directiva cu privire la energie regenerabilă consolidează în mod semnificativ acest uh, cadru, căci se includ și garanții suplimentare pentru a evita sursele nesustenabile de biomasă. Aș dori de asemenea să subliniez faptul că criteriile de durabilitate pentru biomasă n-ar trebui privite în izolație. Ele sunt complementare altor legi orizontale europene, mai ales uh, regulamentului revizuit cu privire la uh, folosirea terenurilor, schimbarea folosirii terenurilor și uh, păduri. Apoi, în ceea ce privește politicile care susțin folosirea energiei regenerabile, e bine, în faptul că Curtea uh, admite faptul că energia regenerabilă are potențialul de a contribui la o dezvoltare rurală uh, durabilă, mai ales uh, prin includerea actorilor interesați de la nivel local. Cât de privește finanțarea specială pentru dezvoltarea rurală, ea poate juca un rol pentru a atinge obiectivele uh, Uniunii Europene cu privire la energia durabilă. În contextul comunicării cu privire la viitorul uh, agriculturii și uh, alimentației, deja ne-am angajat să consolidăm ambițiile PAC uh, cu privire la eficiența resurselor uh, uh, și uh, cu privire la acțiunea pentru mediu. Uh, Asta înseamnă să găsim o producție durabilă pentru biomasă, uh, chiar și când aceasta este folosită pentru a produce bioenergie. În ceea ce privește viitoarele politici de dezvoltare rurală, acestea trebuie să reflecte mai bine nevoile și aspirațiile uh, teritoriilor vizate. Însă ar trebui să subliniem de asemenea că uh, statele membre și regiunile lor sunt cele care pot decide cel mai bine cum anume pot fi integrate obiectivele de uh, energie regenerabilă în dezvoltarea rurală și cum pot fi acestea atinse într-o manieră eficientă din perspectiva costurilor. Uh, Comisia se poate implica în aceste decizii, diseminând bune practici în uh, baza politicii de dezvoltare rurală și asta pe uh, site-ul rețelei de dezvoltare rurală, prin care uh, noi prezentăm uh, exemple prin care uh, se fructifică posibilități legate de energia regenerabilă în mediul rural. Lucrăm de asemenea în grupuri cu statele membre. De exemplu, există un grup care a fost stabilit sub egida Parteneriatului European pentru Inovație, care lucrează cu statele membre și cu actorii interesați la găsirea de soluții pentru folosirea energiei regenerabile uh, la nivelul fermelor. De asemenea, Comisia a recomandat ca selectarea proiectelor să țină cont de valoarea adăugată a proiectelor pentru energie regenerabilă pentru zonele rurale. Trebuie să ne reamintim faptul că selecția proiectelor acum ține de responsabilitatea statelor uh, membre. Tot acestea sunt uh, responsabile și pentru găsirea uh, criteriilor de selecție. Însă lucrăm cu statele membre la aceste criterii de selecție în general și la identificarea unor criterii de selecție legate de anumite obiective. Vom continua să facem asta și pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Ja, herzlichen Dank. Inzwischen ist die Berichterstatterin. Mulțumesc foarte mult. Iată că a venit și doamna raportor între timp. Doamna Cadenbach, dacă doriți să interveniți, vă rog. Dați mi faptul că am întârziat, în primul rând aș dori să vă mulțumesc, însă este totuși dificil atunci când se modifică puțin uh, orarul pe care îl anticipasem. Aș dori să mulțumesc Curții de Conte pentru acest raport excelent. Cred că vine într-un moment foarte decisiv, hotărător, pentru că suntem în curs de elaborare a politicii agricole comune pentru perioada de după 2020 și aici suntem recunoscători și chiar depindem de date și criterii clare de decizie cu privire la modul în care dorim să arate viitorul acestei politici și poate să îmbogățim puțin lucrurile și cu chestiuni care ies puțin din sfera noastră de competență, ca de pildă mm, Cork 2.0, în combinație cu acest raport, dacă ne uităm la aceste date, constatăm că și dezvoltarea rurală, dar și alte măsuri se întrepătrund foarte strâns și uh, dezvoltarea în continuare a biomasei pot avea și o uh, influență decisivă dezvoltării zonei rurale. Am constatat acest lucru și la alte rapoarte ale Curții de Conturi recente și anume că trebuie să ieșim din acest tipar de gândire tip silos în ceea ce privește utilizarea diferitelor fonduri. Trebuie să avem gândire mai amplă și esențial și așa cum ați spus și în raportul dumneavoastră, anumite măsuri care într-un anumit silo sau într-un anumit pilon uh, vin cu o soluție pozitivă nu au efectul scontat atunci când uh, uh analizăm lucrurile într-o manieră mai amplă, adică nu vin în general cu o dezvoltare mai amplă pentru zona rurală, chiar dacă, sigur, din punct de vedere economic, pentru beneficiar uh, e salutar. Deci eu cred că aici ar trebui să punem mai mult în centrul atenției uh, plus valoarea europeană și nu doar uh, mm, să vedem aceste politici ca un fel de asigurare a veniturilor pentru producători. De aceea consider că acest raport este unul foarte important, astfel încât să putem uh, elabora și noi un uh, document de lucru și sperăm uh, să vom avea ocazia ca și noi în Parlament să putem veni cu observații și completări și aș dori să Mulțumesc colegilor pentru interesul manifestat față de acest raport, pentru că pe chestiuni de energie, energie durabilă și dezvoltarea în continuare a zonelor rurale trebuie să fie gândite împreună și acest document, acest raport este extrem de important pentru noi pentru a definitiva poziția. Mulțumesc foarte mult. O să punem acest punct cu siguranță încă o dată pe ordinea de zi. Este un raport foarte important pentru care se impun felicitări, un raport uh, de care nu avem parte în fiecare zi pentru un punct atât de esențial pentru noi. Dacă dorește Curtea de Conturi pe final să mai intervină o dată, vă rog. Uh, thank you, Chair. Maybe. Mulțumesc, doamnă președinte. Un comentariu scurt din partea mea. Ne bucurăm că Comisia Europeană a acceptat recomandările noastre pe fond și sperăm că aceste recomandări vor fi puse în aplicare în etapele viitoare. În ce privește raportul nostru, e important e să găsim uh, legătura dintre dezvoltarea rurală și uh, obiectivele legate de dezvoltarea uh, energiilor regenerabile. Sperăm că fondurile vor rămâne disponibile, deocamdată 95% din ele vor uh, putea fi încă folosite, sperăm noi, pentru a aduce beneficii uh, uh, în general pentru zona rurală, nu doar pentru câțiva fermieri aleși. Cât privește directiva cu privire la energia regenerabilă, suntem de acord cu ideea că deocamdată există suficientă libertate pentru statele membre, însă, cum spuneam și noi în raportul nostru, în această propunere de directivă, a doua directivă pentru energia regenerabilă, poate ar fi bine să se intensifice puțin practicile agriculture, uh, practicile agricole, uh, câtă vreme observăm și că anumite chestiuni care țin mai ales de producția de biomasă nu uh, sunt încă așa cum ar trebui să fie. Da, așteptăm măsuri de la noua directivă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am ajuns la finalul acestei prezentări scurte a acestui raport și trecem acum la următorul raport, raport cel cu numărul 10 pe 2018, schema de plată de bază pentru fermieri în agricultură. Raportoare este colega Schmidt. Din partea Curții de Conturi este domnul Figureido responsabil. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, thank you, Chair. Thank you, members. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, uh, stimați membrii ai Comisiei Cont. Este o onoare pentru mine să am această ocazie de a vă prezenta principalele concluzii ale acestei misiuni de audit cu privire la schema de plăți de bază pentru agricultori am să folosesc o prezentare PowerPoint, una destul de mică, pentru a facilita comunicarea și pentru a grăbi prezentarea. Schema privind plățile de bază a fost adoptată uh, în uh, cadrul reformei PAC din 2013 și a înlocuit SPS, adică schema de plăți uh, unice, printr-un uh, set de plăți către fermieri, inclusiv această schemă de bază. După cum bine știți, BPS este decuplată, iar fermierii plătesc, primesc plăți și trebuie să fie să ai, sau să aibă teren agricol eligibil. Această schemă BPS Uh, se ridică la cheltuieli uh, anuale de aproximativ 18 miliarde de euro pentru 4 milioane de fermieri din 18 state membre. Comisia și statele membre gestionează această schemă de plată de bază în comun. Concluziile auditului sunt următoarele, și anume că schema de plată de bază pentru fermieri este uh, în grafic din punct de vedere operațional, însă are un impact limitat în ceea ce privește simplificarea și convergența diferitelor niveluri de sprijin. Care sunt alte concluzii ale raportului? În ceea ce privește calculul drepturilor de plată, am văzut că agențiile de plată trebuie să facă eforturi substanțiale. Sistemele de control din statele membre pe care le-am vizitat au atenuat în mare parte riscul de calculare incorrectă și alocare incorrectă a drepturilor de plată în baza acestei scheme. În unele cazuri, valorile plăților au fost calculate doar provizoriu, iar unele agenții de plăți pe care le-am vizitat s-au confruntat cu dificultăți deosebite. Trebuie însă să subliniem că, plăț, că plățile din această schemă uh, în general nu au fost afectate de erori materiale. În ceea ce privește gestionarea schemei de plată, am concluzionat că Comisia le-a pus la dispoziție statelor membre orientări ample, însă nu a putut asigura întotdeauna aplicarea constantă și consecventă a regulilor. În ceea ce privește simplificarea, Trebuie să vă reamintim că simplificarea a fost unul dintre principiile reformei PAC din 2013. Regulile europene complexe cu privire la BPS și terenurile eligibile uh, cuprind numeroase opțiuni și excepții pentru implementarea schemei. Noi am constatat însă că opțiunile alese de statele membre nu favorizează întotdeauna simplificarea, din potrivă, uneori chiar adaugă la complexitate. În ceea ce privește țintirea sau direcționarea ajutorului, am constatat că, că reforma a extins categoriile um, la, de terenuri pentru care se plătește sprijinul. S-a introdus un nou concept de fermieri activi, însă implementarea a fost eficientă doar parțial. Iar unele state membre au avut o abordare proactivă în atenuarea sau inversarea efectelor adverse posibile, precum uh, speculațiile. În ceea ce privește concluziile referitoare la convergența nivelurilor ajutorului, am constatat că cu reforma din 2013, nivelurile de sprijin pe hectar au devenit mai uniforme, însă în 11 din 18 state membre vor exista diferențe semnificative și după 2019. Am considerat că BPS are limitări importante în abordarea îngrijorărilor fermierilor în ceea ce privește veniturile și tind să favorizeze fermele sau exploatațiile mai mari. Pe de altă parte, absența unor obiective clare și a unor repere de bază fac dificilă stabilirea eficienței măsurilor de sprijin. De aceea, pe baza acestor concluzii, am făcut câteva recomandări adresate Comisiei. În ceea ce privește calcularea drepturilor de plată, recomandăm ca Comisia să se asigure că statele membre abordează punctele slabe din controlele cheie și corectează drepturile de plată atunci când valorile sunt afectate semnificativ de neaplicarea regulilor relevante sau absența unor unor informații actualizate privind utilizarea terenurilor. Referitor la gestionarea sau managementul din partea Comisiei, Comisia ar trebui să revizuiască sistemele de diseminare a informațiilor în rândul statelor membre pentru a maximiza interpretarea uniformă și aplicarea uniformă a cadrului juridic referitor la schema de plată de bază. Comisia propune de asemenea o modificare a legislației actuale pentru a permite transmiterea informațiilor cheie cu privire la implementarea schemelor de sprijin direct. Și, în fine, în ceea ce privește managementul din partea Comisiei, recomandăm să se facă o clarificare a rolurilor de la nivelul Comisiei și de la nivelul organismelor de certificare. În fine, în ceea ce privește uh, sprijinul viitor uh, în uh, baza PAC, am făcut o recomandare comisiei și anume ca înainte de a face orice propunere pentru designul viitor al PAC să analizeze sprijinul pentru venituri de care au nevoie diferitele grupuri de fermieri. Și, în fine, Comisia trebuie să definească obiectivele operaționale ale mecanismelor de sprijin și să examineze cum ar putea să atingă în mod eficient aceste obiective. În plus, trebuie să coreleze încă de la bun început măsurile propuse cu obiectivele operaționale și reperele de bază uh, în raport cu care să se compare performanța măsurilor de sprijin. Acestea sunt recomandările pe care le-am făcut comisiei și ne bucurăm că cel puțin unele dintre ele au fost acceptate de comisie. Noi uh, înțelegem că comisia a rezonat cu unele dintre aceste recomandări, însă, din păcate, este într-o situație dificilă pentru că așteaptă noi propuneri pentru PAC pentru perioada de după 2020. Acestea au fost concluziile misiunii noastre de audit și acestea au fost recomandările adresate Comisiei. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Fragen haben wir ganz bestimmt. Danke. Cu siguranță vom avea și întrebări. Doamna Schmidt este raportoarea noastră. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Din păcate, atunci când avem în Comisia Cont un raport special cu privire la susținerea unor măsuri în agricultură, știm uh, întotdeauna ce ni se va spune și anume că obiectivele nu sunt uh, clar măsurabile pentru că, printre altele, și diferențele între statele membre sunt prea mari. Însă știm că și autoritățile naționale sunt uh, mult împovărate, ceea ce ne dă de gândit de fiecare dată. Am găsit un loc în raport pe care aș dori să-l citesc pentru că, în opinia mea, spune tot ce e de spus și anume obiectivul contractului de a asigura populației rurale un stil de viață adecvat și de a asigura siguranța alimentară în strânsă legătură cu um, această schemă de plată de bază, lucruri care însă nu au fost stabilite clar și n-au fost corelate cu niște obiective măsurabile și nu există o modalitate de a putea măsura eficiența acestor măsuri și mai departe. La fel de puțin se cunoaște ce distribuție a sprijinului în populația rurală ar fi cel mai eficient și mai eficace pentru a asigura o producție alimentară rentabilă și așa mai departe. M-am mirat totuși de entuziasmul arătat de Curtea de Conturi față de faptul că Comisia a acceptat anumite recomandări. Eu consider că toate recomandările ar trebui să fie acceptate. Deci aici pot uh, să subscriu 100% recomandărilor formulate de Curtea de Conturi și sunt uh, absolut de părere că aceste controle cheie ar trebui să funcționeze, chiar dacă uh, povara administrativă este destul de mare. Știm de pildă că Agricultura în Polonia e altceva decât în Suedia, Estonia sau în Austria. Totuși, trebuie să ne îngrijim ca și cadrul legal pentru aceste schemă de plată de bază uh, să fie Uh, aplicat unitar în statele membre și Comisia și alte oficii să știe foarte clar uh, care le sunt atribuțiile atunci când este vorba de eficiența acestor um, măsuri și de controlarea celor de plată. Știm că după 2020 uh, vor fi mai puțin bani disponibili în PAC, totuși agricultorii activi trebuie să fie susținuți și atunci când nu dispun doar de suprafețe agricole, ci au și o producție agricolă. E important să știm încotro se duc banii și acest lucru este și în sensul celor dorite de fermieri și de contribuabil european și de noi până la urmă să știm că se folosesc eficient acești bani. Aș dori să mulțumesc pentru acest raport al Curții de Conturi și sper Comisia va prelua nu doar unele dintre recomandări, ci pe cât se poate toate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Deci dacă am înțeles eu bine, recomandarea foarte importantă, cea cu numărul 3, de a veni cu un nou cadru legal doar după o analiză a efectelor celui vechi, nu o să aibă niciun uh, rezultat, pentru că, din câte înțeleg, în mai, iată, primim uh, un prim proiect uh, pentru o nouă legislație. Probabil că cei mari vor fi și mai bogați după aceea și cei mici, iată, totuși vor mai putea ține pasul poate puțin asta ca justificare că se uh, investește mult mai mult în suprafețe decât în altceva. Din partea comisiei, domnul director Bascu, de data aceasta este doar o prezentare scurtă. Am vrea să avem mai mult timp la dispoziție pentru această chestiune care chiar reprezintă o problemă. Noi nu vrem victime, ci oponenți, nu? Vă rog să stabiliți între dumneavoastră cine dorește să intervină. Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat această posibilitate de a face schimb de opinii referitor la mm, raportul CCE privind uh, schema de plată de bază. Comisia salută acest raport uh, special și aceste recomandări, pe care în mare parte le-am uh, acceptat. Vreau să insist asupra acestui fapt. Chiar dacă uh, nu Chiar dacă nu am ținut cont uh, de toate recomandările, vreau să vă spun că vom ține cont de ele pentru pregătirea cadrului juridic post-2020. Comisia a introdus și a susținut schema de plată de bază pentru fermieri, a oferit uh, orientări ample și a obținut rezultate bune. Trebuie să vă spun că mă bucură foarte mult uh, că um, această schemă de plată a fost uh, introdusă deoarece oferă un ajutor important fermierilor. În plus, uh, implementarea acestei scheme necesită eforturi suplimentare și substanțiale din partea autorităților naționale și uh, regionale. Sigur că au existat deficiențe într-un asemenea proces complex, iar auditorii Comisiei au analizat uh, acțiunile întreprinse de statele membre și au transmis constatările lor curții de conturi având în vedere încadrarea în bugetul european. Această schemă este în grafic din punct de vedere operațional. Uh, Însă, Curtea de Conturi uh, spunea că a existat un impact limitat în ceea ce privește convergența, simplificarea și direcționarea ajutorului. Acum, sigur, propunerea Comisiei a inclus mai puține opțiuni. În procesul colegislativ, um, în cadrul reformei anterioare a PAC, au fost adăugate niște opțiuni care le-au oferit statelor membre mai multă flexibilitate. Și apoi uh, s-au introdus și reguli mai complexe. Apoi uh, am direcționat ajutorul uh, către fermierii activi. S-au diferențiat de asemenea plățile de bază în scheme diferite și am anunțat deja pentru perioada post-2020 că Comisia are în vedere țintirea ajutorului către fermieri uh, efectiv, fermieri reale, adică fermieri care derulează efectiv activități um, agricole pentru a câștiga un venit. În ceea ce privește aplicarea convergenței interne, există o opțiune de convergență totală pe termen scurt și alta pe termen mediu și o opțiune de convergență parțială cu um, modelul pe care l-am avut noi în vedere și uh, există diferențe semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare de la un stat membru la altul. Aplicarea uh, diferențierii plăților a jucat uh, un rol în ceea ce privește nivelul de convergență realizat în diferitele state membre. Curtea a evidențiat că mm, acest uh, mecanism nu se bazează pe veniturile totale ale fermierilor. Comisia reamintește că uh, PAC sprijină veniturile fermierilor prin susținerea activităților agricole. Asta în conformitate cu tratatul. De aceea, în raport cu schema de plată de bază, uh, ne concentrăm uh, pe veniturile generate de activitățile agricole și pe veniturile generate de utilizarea factorilor de producție. Și adesea aceste măsuri sunt susținute prin pilonul al doilea, activități de diversificare precum agroturismul. Comunicarea Comisiei uh, privind uh, viitorul sectorului um, agroalimentar a propus um, întărirea subsidiarității și implementarea altor măsuri. Uniunea va stabili principalii parametri de politică, pe când statele membre vor, uh, își vor asuma responsabilitatea uh, și vor deveni mai răspunzătoare pentru modul în care implementează și îndeplinesc aceste obiective în conformitate cu planul PAC strategic. Studiul de impact care stă la baza acestei propuneri legislative va ține cont de toate dovezile legate de performanța politicii de până acum. Vom analiza în detaliu um, toate aspectele care țin de distribuția sprijinului, pentru că vrem să asigurăm o distribuție echitabilă a ajutorului între fermieri. Aceasta este, aceasta este baza succesului viitoarei PAC. Comisia va analiza distribuția actuală, va analiza direcționarea ajutorului în funcție de tipurile de agricultori și de exploatații agricole, ținând cont de tipurile de activități generatoare de venit și uh, Uh, a factorilor de producție. Mulțumesc! Also ich habe jetzt nicht verstanden, was wir machen. Ich hab... Eu n-am înțeleg uh, ce să facem. Îmi pare rău. Trebuie să mai îmi spuneți dată. Care e planul? Raportul, de fapt, prezintă o critică fundamentală la întreaga poveste. Mai spuneți-mi încă o dată care sunt pașii prin care Comisia se apropie de o analiză a chestiunii dacă îi facem pe cei uh, bogați mai bogați, uh, pe cei mari și mai mari, prin aceste plăți acordate la suprafață. Asta a fost exact și întrebarea mea și atunci când am fost la fața locului în Slovac, Turcia și uh, sigur că sper că ne putem baza și pe competențele dumneavoastră de specialitate. Încercați să ne mai spuneți în câteva cuvinte la ce ne putem aștepta uh, din partea dumneavoastră ca analize în acest uh, sens, ca să nu mai trebuie acest lucru și colegii și după aceea um, revenim și cu alte întrebări. First of all, I would like to clarify, but I think this report... Îmi pare rău dacă nu m-am făcut bine înțeles. Acum uh, spuneam că recomandările raportului uh, sunt uh, pozitive în ceea ce privește implementarea acestei scheme de plată de bază. Sigur că raportul evidențiază anumite probleme legate de direcționarea ajutorului, legate de necesitatea unei simplificări suplimentare și în ceea ce privește distribuția ajutorului în diferitele state membre. Acesta este obiectivul cheie care a fost atribuit uh, viitoarei PAC, așa cum uh, a adoptat Comisia în comunicarea sa. Noi am adoptat o comunicare în luna noiembrie anul trecut în care am subliniat că Comisia vrea ca viitoarea PAC să fie mai simplă, mai modernă, pentru a-și atinge obiectivele. Vrem, bineînțeles, să fie și mai echitabilă din punctul de vedere al distribuției ajutorului. Și am menționat câteva piste de reflexie pentru ca această PAC uh, să fie mai echitabilă prin introducerea diferitelor plafoane, prin introducerea plăților uh, degresive, uh, prin uh, introducerea accentului pe fermierii reali care care durează efectiv activități uh, agricole și care depind de aceste activități agricole pentru a-și câștiga traiul. Sigur că Comisia dorește să implementeze un nou sistem care să sprijine politica agricolă bazată pe mai multă subsidiaritate deci există un nou echilibru de responsabilități între nivelul uh, european și nivelul statelor membre. Și, bineînțeles, vrem să consolidăm și performanța în uh, elaborarea și implementarea politicilor. Toate acestea vor fi verificate în raport cu aceste obiective de a oferi uh, mai mult sprijin comunității agricole în ceea ce privește acțiunile climatice sau um, sprijinul pentru măsurile agricole. Toate aceste măsuri sunt uh, relevante și vom ține cont de recomandările din uh, raportul Curții de Conturi. Așa cum vă spuneam uh, însă în introducerea mea, dacă Comisia acceptă recomandările, nu poate să anticipeze sau să se antepronunțe cu privire la rezultatele procesului legislativ uh, și de punere în aplicare. Colegul Flanagan, vă rog. Mulțumesc. Sunt câțiva fermieri uh, din uh, zona mea care ar comenta cam în aceeași direcție. Doamna președinte spunea că bogații devin tot mai bogați și săracii tot mai săraci. Problema este că data trecută, din câte am înțeles eu, am uh, fi putut uh, să um, acceptăm uh, acel uh, front-loading sau alocarea banilor pentru fermierii mai mici. Era un sistem uh, în care exista mai puțină subsidiaritate decât în cazul de față. Am ajuns însă în uh, situația în care un fermier primea 1000 de euro la hectar, pe când vecinul său primea 60 de euro la hectar. Eu am uh, candidat, printre altele, tocmai pentru a încerca să schimb situația. Poate că am fost un pic naiv, dar aparent a existat posibilitatea să facem acest lucru. Marea problemă însă este că dacă avem mai multă subsidiaritate, care sunt uh, șansele ca acest lucru să se întâmple în statele mai mici, precum uh, țara mea? Există presiuni din partea băncilor care au nevoie de recapitalizare dacă banii nu se duc la aceiași oameni. Cum se va crea și cum se va genera această schimbare ca urmare a consolidării subsidiarității? Vorbeați apoi de pilonul 1. Avem uh, subsidiaritate masivă pe pilonul 2 în momentul de față. Este o situație incredibil de complicată, deloc simplă. Dacă ajungem la o situație similară cu pilonul 1, în care decizia se ia în Irlanda și um, uh, dacă se îndeplinesc anumite criterii, lucrurile nu se uh, opresc acolo pentru că am văzut ce s-a întâmplat cu pilonul 2. Cred că nu veți mai avea multe de făcut. Nu este deloc simplu, este ridicol de complicat. Și mă întreb cum uh, aceste propuneri vor simplifica situația, cum ne vom asigura că banii nu merg uh, așa cum uh, merg în momentul de față, pentru că noi nu avem puterea de a decide la noi acasă. O să ne spuneți la următoarea reformă că micii fermieri nici nu mai există. Ja, vor allem, wenn wir Regierungen in manchen Mitgliedstaaten dacă avem guverne în anumite state membre care uh, bagă banii până la urmă în propriul buzunar, așa se întâmplă, după cum am văzut. Doamna Hoibuch, mulțumesc foarte mult. Pe mine mă sperie atunci când uh, dintr-o sigur suflu spunem simplificare și redistribuire. Uh, a sumelor. A acorda aceeași sumă în fiecare stat membru nu cred că se impune și se explică până la urmă de ce cei mari au cel mai mult de profitat și cei mici trebuie să vadă cum se țin pe linia de plutire. Dacă subsidiaritate înseamnă că, ca și până acum, statele membre vor decide cum anume să atingă anumite obiective, atunci da, aș putea fi de acord, dar doar atunci când aceste obiective sunt clar definite și nu sunt clar definite. Dacă spunem doar că uh, trebuie să-i susținem mai bine pe cei mici și să facem ceva mai mult pentru climă, atunci o țară va face mai mult, alta mai puțin, dar țăranii sunt pe aceeași piață uh, internă. Concurează, nu? De aceea cred că trebuie să mai discutăm încă o dată ce tip de agricultură vrem să avem, ce vrea societatea, ce vrem pentru mediu, ce vrem pentru climă, ce poate opri schimbările climatice, trebuie să vedem care sunt instrumentele potrivite. Însă a vorbi acum doar de simplificare și uh, fără a defini lucrurile foarte clar, uh, nu ne aduce mai departe și totuși uh, în statele membre Chiar dacă există premise diferite, acești fermieri concurează pe aceeași piață internă. Eu cred că o plafonare și degres, degresivitate ar fi un prim pas pentru a evita aceeași plată pe toate suprafețele, dar cred că trebuie ca obiective să fim mult mai clari. Dacă lucrurile se vor simplifica în acest fel, nu știu. Însă um, simplificare și um, concentrare pe obiectiv nu cred că se poate în același timp. Mulțumesc, doamnă președinte. Apreciez raportul Curții de Conturi, cred că este foarte util uh, în discuțiile pe care le vom purta cu privire la PAC. Comisia are acum o reacție, însă mi-aș dori ca colegiuitorii, această instituție și Consiliul, uh, să nu tot uh, uh, facă lista de dorințe tot mai lungă, după care să ne trezim că avem probleme. Aceste recomandări din raport vor fi folosite în această instituție pentru ca lucrurile să poată funcționa mai bine. Cred că este absolut esențial ca PAC să funcționeze pe uh, viitor și, de asemenea, cred că asta își doresc și contribuabilii. Trebuie să avem uh, un PAC uh, eficient și care să facă ceea ce a promis. Știu că lucrurile sunt dificile, însă puteți spune care este părerea dumneavoastră legată de comunicarea Comisiei Europene cu privire la uh, viitorul agriculturii și uh, Alimentație și oare veți putea fi implicați uh, cumva în discuțiile pe care le vom purta în anii care vin? Mulțumesc foarte mult. Comisia încă o dată și apoi pe final uh, încă o dată Curtea de Conturi. Cine dorește acum dintre dumneavoastră, vă rog. Thank you, thank you Mrs. Chair. I would like to come back, I think... Aș dori să revin la un aspect adus în discuție și anume uh, vizarea simplificării și subsidiaritatea. Uh, este clar și cred că acesta este un element cheie care a fost subliniat uh, în comunicarea adoptată de către Comisie la sfârșitul lui noiembrie, că în viitor obiectivele PAC, că sunt generale sau specifice sau operaționale, precum sprijinul pentru comunitățile uh, inteligente de agricultori și așa mai departe. Deci toate aceste obiective vor fi mult mai clare. Acestea vor trebui traduse și la nivel național, unde va exista un angajament cuantificabil al statelor membre, care ne vor spune cum intenționează să atingă aceste obiective foarte clare. Că vorbim de obiective generale sau specifice. Deci statele membre trebuie să ne spună cum vor atinge aceste obiective la nivel național. Dar trebuie spus că va exista mai multă subsidiaritate având în vedere modul în care vor fi gândite instrumentele de uh, politică și în legătură cu modul în care politicile acestea sunt puse în aplicare în statele membre pentru a putea uh, atinge aceste obiective uh, operaționale și generale. Asta în legătură cu discuția pe care o purtăm în legătură cu anumite state membre care au atins anumite obiective legate de convergență sau uh, uh, simplificare. Toată această discuție pe viitor se va baza pe un program mai structurat, pe un plan strategic prin care statele membre ne vor arăta exact uh, cum se raportează la obiectivul de la nivel uh, european, cum vor transforma aceste obiective în la nivel național. Ne dorim mai multe obiective, asta înseamnă că introducem mai multe uh, criterii. Intrăm în detalii specifice, dar dorim să le avem pentru a putea oferi sprijinul uh, public absolut necesar beneficiarilor care au nevoie de acest sprijin uh, public. Însă știm, este foarte greu să ajungem la un echilibru corect uh, între îmbunătățirea obiectivelor și îmbunătățirea simplificării. Cred că asta putem vedea însă în uh, uh, ceea ce privește actuala politică agricolă comună. Avem multe instrumente care pot să ducă la atingerea obiectivelor, însă aceste instrumente, printre care ecologizarea despre care am vorbit acum câteva săptămâni, sau această schemă de plată de bază, uh, Uh, dacă nu sunt uh, pune, puse în aplicare așa cum trebuie la nivel național, mențin complexitatea acestei politici. Deci este un subiect pe care dorim să-l abordăm pe viitor prin intermediul acestor planuri strategice și prin um, oferirea de subsidiaritate suplimentare statelor membre pentru a îmbunătăți crearea uh, obiectivelor, cât de vreme minimalizăm impactul uh, cu privire la uh, povara administrativă. Mulțumesc! Also, Für uns als Ausschuss wird es bedeuten, dass deci pentru noi, ca și comisie, acest lucru ar însemna să trebuiască să ne luptăm cu 27 de scheme diferite, cine face ce, anume, la fel și Curtea de Conturi, ceea ce ar fi o chestiune mm, foarte problematică pentru a putea să mai spui apoi ce utilitate are PAC. <clears throat> Ceea ce ar face ca fondurile pentru agricultură să fie supuse la presiuni mult mai mari decât în trecut, pentru că statele membre, pe, prin mijloacele pe care le au și prin uh, uh oamenii bogați care sunt în guverne, iată, avem uh, întrebări legate de modelul din Slovacia, de cel din Cehia, de cel din Bulgaria, nu? Ehm, iată că acum veniți să deschideți poarta largă pentru anumite specificități foarte ehm, naționale și aici am niște îndoieli ehm, destul de mari, dar nouă ne plac provocările și o să le facem față. Domnului Figureido îi mai dau o dată cuvântul pe final. Thank you, Mr. President. Thank you, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au adresat întrebări. Permiteți-mi să spun că toate aceste întrebări sunt importante, pentru că, așa cum a spus și doamna președinte, situația este una foarte problematică. E foarte greu să găsim echilibrul corect, luând în calcul diverse valori. Într-adevăr, vorbim de valori diferite, uneori acestea se contrazic și e foarte greu să găsim echilibrul corect în termen politic. Mai întâi aș dori să vorbesc despre mulțumirea mea sau nemulțumirea mea legată de recomandările care nu au fost acceptate în integralitatea lor. Firește, aș fi mult mai mulțumit dacă toate recomandările ar fi fost acceptate. Și trebuie să spun și că eu chiar cred că aceste recomandări uh, sunt utile, de aceea se regăsesc în text. Și asta deși știu că Comisia nu este de acord cu ele. Însă, prin raport, noi credem că aceste recomandări sunt importante și că ar trebui să fie păstrate în text, chiar dacă li se aduc critici. În același timp, sunt mulțumit pentru că înțeleg că Comisia se află într-o situație delicată în acest uh, moment. Noi analizăm reforma PAC uh, făcută în 2013 și care a intrat în vigoare în 2015. Și exact în acest moment Comisia pregătește noua politică agricolă comună. Înțeleg așadar că e dificil pentru Comisie să aibă o poziție clară vis-a-vis -vis de toate întrebările pe care le uh, punem noi. Însă, s-a spus deja care sunt principalele subiecte pe care le aducem în discuție. Ceea ce spunem noi legiuitorilor este următorul lucru. Atunci când ați aprobat reforma în 2013, iar noi știm că asta a fost rezultatul unor discuții vaste, o parte dintre principalele obiective pe care le-ați subliniat, precum simplificarea, sau uh, o mai bună vizare a obiectivelor sau o convergență a valorilor și soluțiilor. Deci, o mare parte a acestor obiective am putut vedea prin vizitele noastre că nu au fost atinse. Există probleme. Iar curtea are obligația să vă spună dumneavoastră juritorilor care sunt problemele în ceea ce privește simplificarea, de exemplu. Sunt probleme aici, am văzut. Sunt sigur că veți purta o discuție pe viitor care să vizeze subsidiaritatea pusă în raport uh, cu simplificarea și vă cerem doar să fiți atenți la cazurile concrete care apar în acest raport. De asemenea, am găsit probleme în ceea ce privește stabilirea obiectivelor. Vă aduc aminte că în cadrul reformei din 2013 s-a introdus conceptul de uh, fermier activ acest lucru a fost important, deci, eh, din perspectiva obiectivelor, pentru a putea oferi sprijin financiar eh, fermierilor autentici. Ce am găsit noi însă la fața locului e că există probleme în ceea ce privește punerea aplicarea acestui concept. Și vă cerem doar să fiți atenți la asta. De asemenea, am văzut că există probleme și cu privire la convergență. Acesta a fost un alt obiectiv al reformei din 2013, convergența valorilor și vedem că în 11 din 18 state membre uh, care aplică aceste scheme de plată, există diferențe semnificative care vor persista după 2019. Iar noi recunoaștem că această schemă tinde să aducă avantaje fermelor mari. Și așa ajungem la chestiunea pe care tocmai ați dezbătut-o acum câteva minute, și anume venitul și susținerea venitului fermierilor. În aceste domenii, eu chiar înțeleg uh, poziția Comisiei, însă mă gândesc că dacă știm că există aceste dificultăți, că e clar că sunt dificultăți și că nu e ușor să le rezolvăm, cred că n-ar trebui să ne mulțumim doar cu informațiile legate de uh, veniturile generate de activitățile agricole. Cred că asta nu este suficient. De aceea am și uh, redactat recomandarea 3. Acolo, după cum ați putut vedea, spunem că sprijinul uh, pentru uh, venit trebuie să țină cont de actuala distribuție a sprijinului european și național. De asemenea, trebuie să țină cont de suprafața agricolă, de diferențele între suprafețele destinate activităților agricole, costul și disponibilitatea activităților agricole, costul alimentelor și al producției agricole, de asemenea și uh, veniturile care vin din alte surse neagricole. Rog legiuitorii să fie atenți la aceste uh, elemente, pentru că mă tem că dacă nu suntem atenți la toate aceste chestiuni, probabil uh, noile eforturi pe care le facem pentru a contura mai bine PAC vom eșua din nou. Apoi, în ceea ce privește întrebările pe care le-ați adresat, aș vrea să spun un ultim lucru. Acum discutăm doar această schemă, schemă de uh, plată de bază pentru fermier. BPS. Însă multe dintre aceste întrebări, în mod clar, așa cum a spus uh, și Comisia, se leagă de viitorul PAC. Cred așadar că poate această dezbatere ar uh, Uh, putea continua la următorul punct de pe ordinea de zi, unde raportul abordează exact acest subiect, cel al viitorului PAC. Mulțumesc! Thank you very much. Herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult! Întreb, uh, întreb pe raportoare dacă vrește să mai intervină încă o dată. Se pare că nu e cazul. Atunci vă propun că să mai punem încă o dată pe ordinea de zi această temă pentru o dezbatere mai amplă și sperăm că atunci uh, Comisia să mm, poată veni cu informații mai detaliate. Oricum, fusese intenția noastră să tematizăm acest lucru. Mulțumesc, încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul document al Curții de Conturi în ceea ce privește viitorul PAC. Raportor este domnul Țeler, iar uh, detalii ne va oferi domnul Figueiredo. Vă rog. Thank you, uh, Chairman, Chairwoman, and honorable members of... Mulțumesc, domnule președinte, distinși membri ai Comisiei. Aș vrea acum să vă prezint pe scurt acest uh, document de informare ca să aveți un punct de pornire pentru discuții mai ample. Vă reamintesc că, după cum știți cu toții, Comisia a elaborat o comunicare cu privire la viitorul uh, sectorului agroalimentar în Uniunea Europeană. Iar acest document de informare este răspunsul uh, Curții Europene de Conturi la această comunicare a Comisiei. Știm că există uh, o vastă dezbatere cu privire la viitorul PAC. Și când ne-am programat uh, activitățile pe 2018, am considerat că este important să elaborăm uh, un document cu privire la viitorul PAC. Acest document de informare este, cum spuneam, răspunsul la comunicarea Comisiei cu privire la viitorul sectorului agroalimentar. Trebuie să subliniez că acesta nu este un, aud, un raport de audit, este o analiză sau un document de analiză bazat pe publicații anterioare ale Curții de Conturi și alte informații disponibile public. În acest document de informare am analizat trei considerente principale. În primul rând, am luat în considerare tendințele cheie și datele relevante pentru sectorul agricol și rural. Apoi, pe baza experienței noastre și pe baza altor surse relevante, am încercat să facem o imagine sau să conturăm o imagine extinsă a zonelor agricole și rurale. Prima parte a documentului este practic o caracterizare a agriculturii în Uniunea Europeană în momentul de față. A doua parte a documentului cuprinde constatările noastre cu privire la politica agricolă comună actuală. Am studiat cu atenție comunicarea Comisiei și raportat la principalele idei din acel document, v-am reamintit constatările pe care le-am formulat în uh, rapoartele noastre anterioare din ultimii ani. Și în fine, prezentăm criteriile și provocările cheie pentru noua PAC. If you allow me, I would like to emphasize that Aș vrea să subliniez că, după cum știți foarte bine, Curtea Europeană de Conturi nu este un organism politic. Nu are nicio competență în elaborarea politicilor viitoare. Curtea de Conturi Europeană este un auditor extern. Credem însă că pe baza experienței noastre anterioare și pe baza experienței noastre ca auditori, uh, putem propune legiuitorului nu soluții, ci criterii pentru evaluarea posibilor soluții în viitor. Intention with this document. Then... Asta este intenția noastră cu acest document. Să vedem acum câteva tendințe și date cheie. În primul rând, cheltuielile PAC în ultimul deceniu au fost stabile și s-au concentrat pe sprijin acordat pentru venituri. În acest grafic vedeți că, în general, sprijinul financiar pentru agricultură a fost sta stabil din 2006 și până în prezent. Există, sigur, diferențe în ceea ce privește diferitele sectoare, dar în general sprijinul financiar în domeniu a fost stabil. Iată aici a doua tendință pe care vreau să o subliniez. Mai puține ferme, dar ferme mai mari și o forță de muncă mai mică produc uh, o valoare constantă a productivității, ceea ce duce la venituri mai mari uh, pentru fiecare persoană ocupată cu normă întreagă în agricultură. Asta înseamnă că în Europa avem acum mai puțini fermieri, dar mai mari. Iar forța de muncă este mai mică decât în trecut. Mai știm de asemenea că există o valoare constantă a productivității și a producției agricole. Asta ne permite să tragem concluzia că o persoană angajată cu normă întreagă în agricultură câștigă venituri mai mari. Toate acestea se regăsesc în acest grafic. The number of farms, they are decreasing. Vedeți că numărul uh, exploatațiilor agricole a scăzut. Pe linia de jos vedeți această tendință care arată câștigurile fiecarei persoane ocupate cu normă întreagă în agricultură, venituri care cresc. Apoi vedeți uh, producția care a fost constantă, mai mult sau mai puțin constantă. Sigur că există ani în care productivitatea este mai mare, ani în care este mai mică, dar în general avem aici o valoare relativ constantă a producției agricole. Acest grafic prezintă date importante referitoare la agricultură și evoluția sa în ultimii ani. Dar există și alte date în document și am să subliniez doar câteva dintre ele. În primul rând, prețurile la alimente au devenit convergente cu prețurile de la nivel mondial, iar Uniunea Europeană a devenit un exportator net de uh, produse alimentare, dar rămâne importator net de produse agricole neprelucrate. Vârsta medie a managerilor de ferme a crescut iar această creștere este aliniată la tendințele demografice mai ample. Datele cu privire la suprafața totală utilizată pentru agricultură nu sunt uniforme. Unele date ne arată că suprafața totală a scăzut, așa cum este cazul statisticilor privind culturile, dar există alte surse, alte date, care ne arată că suprafața totală a rămas relativ stabilă. În fine, progresul în ceea ce privește îngrijirea, protecția mediului și acțiunile climatice a fost insuficient. Un raport uh, recent al Curții privind uh, măsurile de ecologizare a evidențiat acest aspect. Și în plus, diferențele economice între zonele rurale și alte zone au devenit mai puțin semnificative față de trecut. În ceea ce privește constatările noastre și criteriile pentru PAC, trebuie să vă atrag atenția asupra abordării noastre. Noi nu suntem un organism politic și trebuie să respectăm niște criterii tehnice pentru a evalua un document, o politică, un program și așa mai departe. Modelul folosit de noi este în general acesta, ilustrat aici. Am să vi-l explic pe scurt. Acesta este modul în care analizăm comunicarea Comisiei. În primul rând, trebuie identificată politica publică. Și aceste nevoi uh, stau la baza formulării obiectivelor. Pentru a atinge obiectivele este nevoie de inputuri. și pentru asta este nevoie de procese. Aceste obiective, inputuri și procese, generează rezultate și impacte în general cu, inf- uh, cu influența factorilor externi. Acesta este modelul nostru, abordarea noastră. Și am folosit această abordare pentru a analiza și comunicarea Comisiei. În ceea ce privește nevoile, obiectivele, inputurile, există informații suficiente pentru a identifica nevoi specifice și pentru a justifica cheltuielile actuale în uh, cadrul PAC. Dar, în opinia asta, nu există informații suficiente. Apoi, conceptul de valoare adăugată europeană necesită mai multă claritate nu ne este întru totul clar. Așadar, PAC ar trebui să răspundă unor tendințe pe termen lung. În ceea ce privește obiectivele, obiectivele PAC nu sunt suficient de clare și specifice. Vă atrag atenția asupra faptului că acestea sunt afirmații pe care le-am făcut și în trecut și le reamintim uh, în lumina noii comunicări a Comisiei. În ceea ce privește obiectivele, este important ca acestea să fie coroborate și cu alte obiective ale altor politici europene. În ceea ce privește inputurile, alocarea fondurilor uh, din PAC nu se bazează în mod suficient pe nevoile uh, sau pe valoarea adăugată europeană. În ceea ce privește procesele, este nevoie de informații mai bune și mai rapide pentru a dezvolta instrumente PAC mai economicoase. Pe de altă parte, este nevoie de mai multă uniformitate între PAC și alte politici europene. Politica trebuie simplificată, dar nu în detrimentul eficienței costurilor. În ceea ce privește procesele, implementarea unei noi uh, politici agricole comune necesită timp. Acestea sunt uh, declarații, acestea sunt afirmații pe care le-am făcut și în trecut în raport cu aceste îngrijorări legat de produse, rezultate și factori externi, sistemul actual de indicatori este insuficient pentru a evalua politica și performanța acesteia. De aceea este nevoie de legături mai clare între rezultate, produse, impacte și obiective. Pe de altă parte, nu există în prezent o legătură între banii plătiți și realizarea țintelor de performanță. Și am făcut și în trecut această afirmație și anume că pentru PAC este nevoie de uh, responsabilități clare. Este important să reamintim aceste aspecte legiuitorului în acest document de informare cu privire la viitorul PAC. Vă spuneam că noi nu suntem un organism politic și astfel curtea nu poate să facă propuneri concrete pentru viitor. Credem însă că curtea are obligația de a oferi legiuitorului criterii pentru a evalua dacă propunerile noi sunt suficiente, dacă sunt corecte sau dacă trebuie puse în aplicare sau nu. Criteriile sunt organizate pe baza acestor idei principale. În ceea ce privește nevoile, în noua PAC, nevoile sunt identificate pe baza unor dovezi solide. De fapt, e o întrebare, e un criteriu. Valoarea adăugată în abordarea acestor nevoi la nivelul UE este demonstrată. Propunerile legate de PAC țin cont de tendințele pe termen lung. Propunerile PAC uh, sunt clare în ceea ce privește impactul asupra distribuției. Acestea sunt criteriile referitoare la nevoi. În ceea ce privește obiectivele, uh, Acestea trebuie să fie identificate, definite clar și să reflecte nevoile identificate și viziunea pe termen lung pentru PAC. Apoi, trebuie să fie transpuse în ținte cuantificate la nivelul impactelor și rezultatelor. O altă întrebare care se pune este dacă obiectivele sunt aliniate la obiectivele generale și sectoriale ale politicilor europene și um, cu angajamentele internaționale. În ceea ce privește inputurile. Uh, fondurile sunt alocate pe baza unei evaluări a nevoilor și a rezultatelor scontate, iar fondurile sunt cheltuite atunci și în sectoarele în care pot uh, genera o valoare adăugată europeană semnificativă. În ceea ce privește procesele, politica este implementată prin instrumente eficiente din punctul de vedere al costurilor, bazate pe dovezi solide. Apoi se pune întrebarea dacă există o uniformitate între PAC și alte politici europene și între diferitele instrumente PAC. Regulile de implementare sunt simple și nu compromit um, economicitatea lor există aranjamente adecvate propuse pentru tranziția către noul model de livrare. In terms of outcomes and external factors, an effective... În ceea ce privește rezultatele și factorii externi, trebuie să existe un uh, sistem eficient de performanță care să coreleze obiectivele cu rezultatele. Apoi trebuie să existe o legătură clară între banii plătiți din bugetul european și realizarea ținerilor de performanță agreate. Performanța politicii și factorii externi relevanți sunt monitorizați și politica este ajustată la nevoie. Și în fine, în ceea ce privește responsabilitatea sau răspunderea, în noile propuneri există o responsabilitate puternică sau responsabilități puternice și un lanț de audit. Noi credem că acestea sunt criterii pentru evaluarea viitorului PAC. În documentul de informare sunt prezentate motivele și mm, justificările pentru care v-am propus uh, să țineți cont de aceste criterii atunci când evaluați viitorul PAC. Acum îi revine Parlamentului uh, rolul de a le accepta, de a le refuza sau de a le corecta. Aș vrea însă să spun că cel mai probabil atunci când Comisia își va prezenta în mai-iunie propunerile, noi vom uh, urmări în special aceste criterii pentru a evalua propunerile Comisiei și vă mulțumesc pentru atenție. Ja, Dank. Mulțumesc foarte mult. Raportorul nostru este domnul Țăran. Domnule Figueredo, permiteți-mi să mai spun ceva. Astăzi la prânz uh, ne-a fost transmis documentul la 15 și 22, deci n-am avut nici măcar cea mai mică șansă să-l citim, ceea ce este absolut regretabil. Înțeleg că ați vrut să mergeți în Comisia pentru Agricultură, dar uh, atunci când dezbatem aici uh, lucruri, ar fi bine să putem să le consultăm dinainte. Domnul Țeler, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aud deja strigătul colegilor din uh, Comisia pentru Agricultură, dar și a statelor membre uh, vis-a-vis -vis de implicarea Curții de Conturi în ceea ce privește viitorul politicii agricole comune. Însă, eu sunt uh, recunoscător uh, domnului Figueredo și celorlalți colegi de la Curtea de Conturi pentru faptul că ne-au prezentat acest document, chiar dacă nu este vorba de un audit, pentru că prin multe rapoarte speciale și audituri pe care le-au efectuat au uh, o mm, cunoaștere profundă a modului în care se aplică politica agricolă comună și de aceea cred că ar trebui să-și derive și dreptul, așa cum au și făcut-o, de a face o evaluare a politicii agricole de până acum, precum și recomandări pentru viitor. Pentru că lumea se învârte în continuare, lucrurile se schimbă și Curtea de Conturi Europene se gândește unde ar trebui să pună accentul în activitatea viitoare, doar din partea unui coleg de la Comisia pentru Agricultură, um, aud că în ceea ce privește PAC nu trebuie să se schimbe nimic, că banii care au fost uh, puși la dispoziție până acum trebuie să uh, existe în continuare la, în aceeași sumă și pentru perioada de finanțare viitoare. Eu nu cred că asta poate fi răspunsul pentru că um, agricultura constituie în continuare 40% din bugetul european și trebuie să ne întrebăm dacă a avut sens până acum uh, neapărat acest lucru. Și am să evidențiez două propoziții din acest document tematic unde se spune că fondurile PAC sunt alocate statelor membre sub formă unor anvelope naționale uh, care nu sunt determinate pe baza nevoilor statelor membre și nici a angajamentelor de a furniza rezultate specifice. În schimb, statele membre trebuie să propună măsuri pentru a se încadra în aceste învelope predefinite. Acest lucru vine cu riscuri față de um, cheltuirea performantă și, în plus, nu se aduc justificări convingătoare pentru alocarea fondurilor între măsuri și obiective. Finanțarea poate fi alocată acolo unde se consideră că poate fi cheltuită complet și nu neapărat acolo unde produce rezultate și abordează nevoi cheie. Și asta este mai degrabă o cultură mm, a cheltuirii și nu a performanței. Și se mai spune că bugetarea ar trebui să se facă pe măsuri măsurabile, ceea ce aici lipsește. Și de aceea cred că ar trebui să includem acest document în uh, discuția mai amplă și ne gândim uh, pe viitor dacă în cazul unei agriculturi uh, care este în transformare cu din ce în ce mai mare industrializare, întreprinderi din ce în ce mai mari, suprafețele agricole au ajuns deja la prețuri de speculă și veniturile pentru întreprinderile agricole s-au diversificat dacă mă gândesc că pot fi produse și articole care pot fi folosite pentru energie regenerabile. Iar în ceea ce privește asigurarea Securitatea alimentară, Între timp suntem exportator net, așa cum a confirmat și Curtea de Conturi și dacă ne uităm și la diferențele față de țările în curs de dezvoltare, trebuie să corectăm câte ceva pe aici. De aceea, încă o dată, mii de mulțumiri pentru acest document tematic care deschide dezbatere. Comisia a încercat deja în actuala perioadă de finanțare să drepte lucrurile puțin în direcția cea bună, așa cum vedem noi lucrurile. Însă cei care decid împreună cu noi în procesul legislativ s-au opus oarecum și cred că aici se mai impun discuții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum are să are cuvântul uh, DG Agri, domnul Fegele. Ce? Mulțumesc, domnule președinte, domnule Țelăr distinși membrii ai acestei comisii, domnule Figueiredo, dragi colegi de la Curtea de Conturi. We welcome this briefing paper. Salutăm acest document de informare, deoarece credem că contribuie în mod pertinent la discuția referitoare la reformă, discuție care este acum în curs și care se va materializa sub forma unor propuneri legislative până pe 29 mai anul acesta. Fiecare sfat, uh, fiecare contribuție întemeiată la dezbatere sunt binevenite. Ne bucurăm de asemenea să vedem că în documentul său Curtea recunoaște că Comisia a răspuns la recomandările Curții din ultimii ani. Mă rog, poate nu la toate, dar măcar la unele dintre ele. Aceasta ne arată că există receptivitate din partea Comisiei. Eu nu pot să vorbesc decât despre instituția care face propuneri. Așa cum spuneați uh, dumneavoastră, domnule Țeler, până la, urme, până la urmă colegiuitorii vor defini politicile. Domnul Des spune în Comisia Agri că nu există nicio, niciun document uh, care pleacă de la Comisie și rămâne așa neschimbat în Parlament, pentru că de fiecare dată se aduc modificări. Și de fiecare dată va trebui să verificăm uh, care este efectul acestor schimbări. Comunicarea încearcă să introducă ceva ce a fost menționat de mai multe ori în această discuție, dar și în discuția de la punctul anterior de pe ordinea de zi. Comunicarea încearcă să reechilibreze și să redefinească rolurile diferiților actori implicați în proces. Avem Uniunea Europeană, statele membre și gestiunea partajată precum și introducerea unui nou model de livrare sau punere în aplicare. Acest model de livrare nu trebuie să fie văzut ca un instrument de a preda toată puterea sau toate prerogativele statelor membre, ci este un instrument pentru a redirecționa politica spre obiective și pentru a um, trece de la o orientare bazată exclusiv pe reguli, proceduri și formalități. Aceasta este ideea și anume ca în viitor uh, să nu mai dezbatem dacă unele măsurători au fost corecte, dacă unele reguli au fost respectate, ci vom discuta încă din primul moment care sunt obiectivele care trebuie urmate, care sunt țintele ce trebuie atinse pentru a merge în direcția respectivă și dacă obiectivele și țintele stabilite de statele membre au fost îndeplinite. Și aceasta presupune o nouă definire a rolurilor pentru că trebuie să ținem cont de diversitatea din peisajul agricol european. Pentru asta este nevoie să dăm statelor membre roluri sporite, pentru că ele cunosc cele mai, cel mai bine situația de pe teren și știu cum să definească țintele în consecință. Comisia trebuie să verifice și să controleze stabilirea corectă a obiectivelor și țintelor într-un dialog cu statele membre pentru a aproba planurile PAC ce vor trebui elaborate de statele membre și mai târziu Comisia va verifica dacă ceea ce se întâmplă pe teren corespunde efectiv planului și dacă obiectivele au fost îndeplinite. Această abordare bazată pe rezultate înseamnă că performanța va fi la nivelul statelor membre, iar relația între UE și beneficiari va fi semnificativ uh, simplificată. Noi, practic, pentru a simplifica aceste proceduri, ne retragem, practic, și lăsăm la latitudinea statelor membre posibilitatea de a integra noul cadru juridic în ordinea juridică națională. Și în același timp vom încerca să promovăm cât se poate de mult utilizarea tehnologiilor moderne, pentru că acestea nu pot decât să simplifice viața fermierilor. Guver- structurile actuale de guvernanță ale PAC trebuie menținute pentru că au funcționat foarte bine. Mă refer la agențiile de plăți, la autoritățile, de com- autoritățile competente și autoritățile de certificare. Această structură va fi menționată, va fi menținută și abordarea unică de audit mai ales când vine vorba despre auditarea performanței sistemului. Deci organismele de certificare vor juca un rol și mai important decât în momentul de față. În esență, se propune o transferare a responsabilităților într-un uh, cadru cu adevărat comun aplicat uh, în mod eficient uh, pentru a îndeplini aceste obiective de simplificare, orientare către rezultate și eficacitate. De aceea ne bucurăm uh, foarte mult când documentul său, Curtea, spune că salută ambiția Comisiei de a merge către un model de livrare bazat pe performanță și continuă prin a spune că dacă este bine implementat, un astfel de concept sau de model poate îmbunătăți eficacitatea punerii în aplicare implementare a PAC. Și de altfel, asta ne și dorim. În documentul de informare, curtea stabilește și niște criterii care sunt foarte clare și solide din punct de vedere statistic. Apoi, țintele stabilite de statele membre trebuie să fie verificabile și bine cuantificate. Trebuie să existe un cadru robust de monitorizare și evaluare și un lanț solid de răspundere și audit. Noi am parcurs acest proces și am ajuns la concluzia că aceștia sunt factori cheie care trebuie să fie puși în aplicare, pentru că altfel noul sistem nu poate să își atingă obiectivele. Aș mai vrea să spun ceva referitor la o discuție care a început la punctul anterior, și anume datele cheie care sunt necesare. Uh, și se pune întrebarea dacă avem la dispoziție toate datele legate de venituri. Avem foarte multe discuții cu curtea pe această temă. Și vă, am să vă spun uh, de ce trebuie să ne concentrăm pe venitul agricol și nu pe venitul gospodărilor. Pentru că obiectivele tratatului au legătură cu mm, activitățile agricole și asta pentru că tratatul consideră că politica agricolă este o politică economică, întâi de toate, și nu o politică socială. Aceasta analizează activitatea agricolă și vrea să se asigure că agricultura este exercitată pe tot teritoriul Uniunii Europene. Toate aceste obiective au legătură directă cu activitatea agricolă, productivitatea, dezvoltarea producției agricole și așa mai departe. Uh, Apoi, sprijinul uh, de la produs la producător este de asemenea important. Trebuie să existe o plasă de siguranță pentru venituri. De aceea trebuie să ne uităm la activitatea agricolă și nu la gospodărie, pentru că acolo există și alte surse de venituri. Și în fine, și nimeni nu poate nega asta, există o lipsă evidentă de date referitoare la venituri. Numai cinci state membre raportează aceste date. În plus, există mulți factori care influențează situația veniturilor în afara agriculturii și în agricultură și multe țin de competența statelor membre. Menționez aici uh, impozitarea, uh, legea succesiunilor, schemele de pensii și toate aceste lucruri de acest gen. Toate acestea mm, uh, sunt greu de evaluat și de integrat în politica agricolă comună. În încheiere, sunt uh, tentat să spun, așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule Figueiredo, că cheltuielile PAC au fost relativ stabile în ultimii ani. Este o informație absolut corectă la prețurile actuale, dar dacă ne uităm la cheltuieli la prețuri constante, adică corectate pentru inflație, atunci cheltuielile au scăzut considerabil în această perioadă și probabil vor scădea și mai mult în perioada următoare se spune că agricultura devine tot mai costisitoare, dar cu siguranță nu este adevărat. Pentru că în ceea ce privește valoarea sprijinului, aceasta este în scădere și nu în creștere. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, dar dacă nici nu știu care sunt celelalte tipuri de venit, atunci afirmația că trebuie să acționăm în continuare cu susținerea veniturilor mi se pare una avântată. Doamna Hoibuch, dar vă spun că nu e vorba aici de o discuție de specialitate pe agricultură. Nu, nu, e vorba de bani, foarte simplu. Domnul Țeler constata că 40% din bugetul european merge pe agricultură. Nu trebuie să uităm că este vorba de acea parte a bugetului care e competență exclusivă UE. Contribuțiile naționale sunt foarte mici în acest sens. În Germania, de pildă, se intervine cu o anumită susținere asigurări sociale, de pildă, dar acest buget este ridicat uh, la nivel european și dacă când spuneți uh, că exporturile au crescut și veniturile din exporturi, asta nu înseamnă neapărat că banii au ajuns și la țărani. Deci, uh, Vă dau numai un exemplu. În timpul crizei laptului am exportat mai mult lapte praf decât înainte. Dar dacă pierdem 10 cenți pe litru, reprezintă 3,2 miliarde care nu ajung la fermieri. 3,2 miliarde care ne lipsesc în întreaga economie pentru că țăranii nu își duc banii în Panama sau în alte paradisuri fiscale, ci depun la bancă sau îi cheltuie în economie. De aici de aceea cred că trebuie să ne gândim foarte bine ce facem cu bugetul pe agricultură. Avem multe probleme, multe provocări, trebuie să protejăm mai bine clima, trebuie să asigurăm bunăstarea animalelor, dacă dăm și exemplul uh, glifosatului, trebuie să reducem și pesticidele, costă bani totul, e vorba de bani pe care fermierii nu-i pot asigura ei înșiși și de aceea Uh, cum anume cheltuim, uh, pe ce cheltuim acești bani uh, și cine vor fi beneficiari sunt, de fapt, întrebările esențiale. Aici, iată că suntem din nou de acord. Noi suntem doar împotriva unei situații în care cei mari și bogați care investesc în suprafețe pentru că consideră că banii vin ca din cer din Europa, um, să pledeze invocând uh, micul gospodar, mitul fermier, atunci când doresc să nu se modifice nimic uh, în continuare. Cred că putem începe acum uh, dezbaterea. Eu cred că, domnule Fegale, ce am vrea aceste informații și înscris, să ne spuneți cât din exporturile agricole merg în țările în curs de dezvoltare, pentru că ieri a trebuit să particip la o dezbatere foarte dificilă exact pe tema asta. Și anume dacă cu exporturile noastre nu cumva am generat și valurile de refugiați. Pentru că dacă așa stau lucrurile, cred că am făcut și mai o greșeală. Deci mai aveți încă o dată cuvântul domnule Fegele. Mulțumesc foarte mult, două puncte succinte. N-am cifrele acum la mine pe care să vi le ofer, dar este o parte foarte mică a exporturilor noastre care merge, merg în țările în curs de dezvoltare. Pe de altă parte, vă pot spune că Uniunea Europeană importă mai mult din țări în curs de dezvoltare decât Statele Unite, Canada, China și Japonia împreună, ceva de genul acesta. Uniunea Europeană este o sursă majoră de importuri din uh, țările în curs de dezvoltare put, foarte puțin din exporturile noastre merg în această direcție, dar vă voi putea oferi uh, aceste cifre. Dacă ne uităm la mare versus mic, în comunicare găsiți informații și în această privință și veți constata că 72% din uh, susținerea uh, veniturile uh, merg uh, spre fermieri care dețin uh, suprafețe între 5 și 25 de hectare jumătate din cei care beneficiază de această susținere a venitelor la sub 5 hectare. Desigur, există și fermele mari, dar acestea nu pot fi privite ca un fel de întreprinderi standardizate, pentru că există, pe de o parte, 10.000 de hectare ferme pentru cereale, care s-ar putea să fie extrem de profitabile pe susținerea de venituri, dar există și foarte multe ferme care fac uh, un fel de agricultură mixtă cu culturi și creștere de animale și alte ferme care sunt acolo structurate ca și cooperative, adică ferme care au foarte mulți proprietari care în anumită măsură și lucrează acele terenuri. Deci eu cred că lucrurile au mult mai multe fațete decât rezultă din această dezbatere 80 versus 20, ceea ce arată că, de fapt, uh, există foarte multă complexitate care este la iveală. Sincer să fiu, aș uh, contracara aceste afirmații în parte. Întrebarea este care sunt uh, primii 10% din cei mai mari, ce fel de întreprinderi sunt. Eu cred că din cifrele deținute de comisie se pot analiza aceste lucruri. Cu toate acestea, acceptăm provocarea, vom pune această temă pe ordinea de zi din nou și atunci suntem dispuși să luăm la cunoștință orice fel de prezentare PowerPoint din partea dumneavoastră și vom invita desigur și Curtea de Conturi pentru că vom încerca să clarificăm uh, definitiv cine trebuie să beneficieze de acești bani. Eu cred că este important să găsim aceste explicații. Acum, uh, iată că am reușit să mai uh, ajungem în criză de timp. Am doi colegi care mai vor să intervină, domnul Flanagan și apoi doamna el apoi domnul Figueredo și domnul Țelar. La 17.30 trebuie să începem cu coordonatorii. Domnul Flanagan. Depinde foarte mult Vorbeați foarte mult despre statistici. Spuneați că uh, avem uh, exploatații între 5 și 250 de hectare. Cei care au 250 de hectare în țara noastră primesc aceiași bani la hectar sau poate chiar mai mult la hectar decât o persoană care are 5 hectare. Deci nu este un sprijin egal pentru toată lumea. Tocmai asta este problema. Și până la urmă noi încercăm să schimbăm faptul că prea mulți bani merg la fermele bogate, așa cum se întâmplă în cazul nostru, și banii nu ajung la oamenii care trebuie. Dacă mergem pe această cale, vă jur că la finalul acestui mandat vom avea aceeași problemă în Irlanda, pentru că fiecare va face ce va dori banii vor rămâne în aceleași buzunare. Și asta va fi o problemă doamna Noichel. Doamna Noichel, și eu vreau să fiu foarte succintă. Dacă în primul pilon este vorba de susținerea veniturilor și această terminologie nu este invenția mea, pentru că ea apare peste tot. Atunci, această susținere a veniturilor reprezintă un transfer social și dacă așa stau lucrurile, atunci aceste lucruri ar trebui să se orienteze în, în funcție de necesarul acelei persoane, pentru că nu există transferuri sociale care să nu ia în calcul acest element. Și atunci ar trebui să țină cont și de numărul de persoane. Deci, un transfer social neplafonat există doar la noi în pilonul întâi și acest lucru trebuie Trebuie să renunțăm la acest lucru imediat, doamnă președinte. Văd că deja toți cei implicați se bucură de dezbaterea de mâine din Comisia pentru Agricultură. Domnule Figureido, vă rog. members, Mr. Doamnă președinte, voi fi succint dar aș vrea să spun totuși două, trei uh, lucruri. Mai întâi sunt foarte mulțumit de faptul că Comisia salută documentul nostru. Aceasta este contribuția noastră la dezbaterea actuală. Dacă Parlamentul crede că acest document este util, atunci vom fi foarte mulțumiți. Dacă dezbaterea continuă, dacă Parlamentul dorește o prezență mai uh, activă a curții în această dezbatere, suntem complet la dispoziția dumneavoastră pentru discuții ulterioare, asta dacă ne-o solicitați. Aș dori să mai spun ceva în legătură cu această dezbatere. Sunt multe lucruri care pot fi spuse, însă m-aș limita în acest moment la sublinia următorul aspect. Ca auditor uh, extern, aș dori să spun că sunt perfect de acord cu această mutare de accent înspre un nou model bazat pe performanță și pe o modalitate de definire a performanței. Sunt perfect de acord. Însă, rolul meu ca auditor, ca membru al Curții Europene de Conturi, este acela de a solicita legiuitorului să fie de asemenea conștient și de uh, conformitate. Ambele aspecte trebuie să meargă mână în mână, performanță și conformitate. După ce am oferit atât de multă atenție conformității, nu putem să neglijăm uh, legătura dintre cele două valori. Pentru că ambele sunt importante uh, pentru uh, bunăstarea organizațiilor. Mulțumesc. Doamnă Țeler, vă rog. Da, mulțumesc, doamna Figureta, pentru faptul că ne-ați uh, deschis cu această pasă meciul. Uh, și sper că vă, îl vom juca în condiții de echitate între noi, pentru că adevărul este mult mai diferențiat decât l-am putea descrie așa paușal. Întrebarea este și în țările curs de dezvoltare, cui uh, le aparțin plantațiile de unde importăm noi, că probabil nu celor mici, ci unor mari întreprinderi. Mulți uh, mici uh, fermieri și-au pierdut uh, acolo pământurile pentru că și în aceste state există o dezvoltare industrială mare cu actori care nu vin din acea țară și care uh, lucrează doar în folosul uh, celor de la putere de acolo, dar uh, de cele mai multe ori nu în folosul populației. S-a vorbit despre lapte. Uh, Atunci când a existat o demonstrație a fermierelor uh, țărănilor de lapte, eram în, uh, în fața Bundestagului, eram uh, în Irlanda, unde acolo ni se solicita să se renunțe în sfârșit odată la această cotă de lapte, pentru că aceasta ne împiedică să ne extindem, pentru că noi am vrea să facem acest lucru și cota de lapte ne împiedică să facem mai mult profit. Deci lucrurile sunt mai diferențiate, de aceea trebuie să le privim de la caz la caz. Și uh, acest această primă discuție ar trebui să fie punctul de plecare al dezbaterii noastre. Președinte, mulțumesc. Am ajuns la finalul ordinii noastre de zi. Vă mulțumesc pen- tuturor pentru această dezbatere. Încheiem aici partea uh, oficială a reuniunii noastre. Vă rog să părăsiți sala cât se poate de rapid pentru a putea începe reuniunea coordonatorilor și mâine dimineața luăm cu votul în ceea ce privește agențiile. Vă mulțumesc. Închidem și